Trecem la comunicările de astăzi. Consiliul, conform articolului 154 din regulamentul de, proce- de procedură, a cerut, uh, a făcut următoarea propunere. Propunerea pentru un regulament al Consiliului de modificare a regulamentului 1150 din anul 2000 privind punerea în aplicare deciziei 2007 pe 436 Comunitatea Europeană, Euratom, privind sistemul comunităților europene de primi resursele proprii. Este un titlu complicat, în spatele căruia se ascunde o temă de foarte mare uh, actualitate, și anume în ce mod contribuie statele la bugetul Uniunii Europene. Votul pe marginea acestei propuneri de urgență va avea loc mâine uh, dimineață la ora 9 din 9. Conform articolului 105, alinatul 6 din regulamentul de procedură, președintele conferinței uh, președinților de comisii mi-a uh, comunicat că nu există